Dear colleagues, good morning. Dragi colegi, bună dimineața. Bună dimineața, dragi colegi, dragi colegi. Avem în această dimineață uh, o agendă, ordine de zi foarte ocupată, deci haideți să începem imediat. În primul rând, avem adoptarea ordinii de zi Eh, aici, doamna Andreea să ne ceru cuvântul. Vă rog, doamnă. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă solicit să adăugați pe ordinea de zi a reuniunii noastre o discuție privitoare la numirea mea în funcție de eh, prim vicepreședinte a acestei comisii, al acestei comisii, în legătură cu comentariile făcute de domnul Jens Geier. Eh, au fost niște afirmații false care Eh, mi-au prejudiciat imaginea și au eh, influențat eh, votul privitor la numirea mea. Da, mulțumesc că am luat notă de propunerea doamnei Andreasen, spune președintele, reprezentanții grupurilor. Doamna Gresle, vă rog. Da, domnule președinte. Nu am participat la discuția între dumneavoastră și domnul Gaier, dar nu cred că e bine să intrăm în uh, asemenea uh, argumente și polemici și nu cred că e bine să punem așa ceva pe ordinea de zi. V-aș ruga să vă abțineți. Domnul Gaier, vă rog. Da, la reuniunea coordonatorilor mi-am exprimat deja poziția pe acest subiect și văd acum că sunt uh, acuzat uh, de a fi făcut afirmații false. Bine, e adevărat, câteodată poate că sunt puțin prea înfierbântat uh, în, într-o discuție și îmi cer scuze pentru asta, țin minte că și alte grupuri și-au exprimat anumite opinii, uh, precum că urmau să vă susțină candidatura, dar uh, s-a spus de asemenea că se va aplica și regula DONT nu știu dacă doamna Gresle a avut o influență aici, uh, nu știu cum s-a întâmplat exact, dar dacă altcineva dorește să ia cuvântul, domnul Mulder, mulțumesc. Întotdeauna sunt dornic să sunt dornic de dialog, dar nu știu ce uh, rezultate ar putea avea o discuție suplimentară în acest caz, pentru că am avut un vot secret și știm care a fost rezultatul votului, asta este, și dacă, nu, știu, nu cred că s-a întâmplat ceva greșit, dacă a fost vreo greșeală de procedură. Dacă e așa cazul, se poate face o plângere, dar nu cred că putem acum noi să schimbăm rezultatul votului. Președintele, dacă reprezentantul altului, altui grup politic vrea să ia cuvântul, vă rog. Da, mulțumesc, mulțumesc domnule președinte. Aș dori să spun că am o cartelă, am înțeles că o să votăm, deci nu înțeleg exact care e procedura aici, sunt, uh, sunt nelămurit ce urmează să facem. Nu știu exact. Pregunta Also, Kollege Bartung, soweit ich informiert war... Președintele, da, ă, domnule Hartung, din câte știu eu, dumneavoastră nu ă, ați avut dreptul de vot pentru că grupul dumneavoastră era deja reprezentat. Acum, la votul care va avea loc acum, ă, ne vom asigura că vor putea vota doar cei care au dreptul de vot. Și știu că uh, există colegi care se asigură că procedurile sunt respectate. Văd că nimeni nu mai dorește să ia cuvântul. Așa că sugerez să votăm în legătură cu propunerea, să votăm propunerea doamnei Andreea Sân, adică să adăugăm sau nu punctul uh, sugerat de ea pe ordinea de zi. Cine este pentru propunerea doamnei Andreea Sân? Vă rog să ridicați mâna. Da? Uh, we, we, we do it electronically. Nu, haideți să facem, uh, procedăm prin vot electronic. So, vote is open. Votul s-a deschis. So, Also von, äh, von non nur ein, eine Person. De la neînscriși nu poate neafiliați, nu poate decât să voteze o persoană. Acum s-a deschis votul. <clears throat> S-a deschis votul. A votat toată lumea. Închidem votul. Iată rezultatul. 17 persoane au votat și 15 împotrivă, una pentru și o abținere. Deci nu se schimbă ordinea de zi. Bun, acum putem să considerăm că proiectul de ordine de zi este adoptat. Există alte opinii despre ordinea de zi? Nu este cazul, atunci se adoptă ordinea de zi. Punctul următor de pe ordine de zi este aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor trecute, aveți aici datele reuniunilor. Nu am primit comentarii, deci putem trece mai departe la punctul 4 și anume numirea unui membru al Curții de Conturi Trebuie să vă atrag atenția asupra audierii de la faptului că, asupra faptului că avem acum o audiere. Domnul Baudilio Tome Muguruza, raportoare doamna Ines Alara Sender și am prevăzut următoarea procedură. Mai întâi candidatul se va prezenta și apoi raportoarea va pune câteva întrebări iar după răspunsurile domnului Muguruza vom putea să dăm și celorlalți colegi posibilitatea să pună întrebări. Vă salut la noi în comisie, domnule Muguruza, și vă rog acum să folosiți microfonul din stânga dumneavoastră și să faceți prezentarea inițială. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. Mulțumesc, domn, domnule președinte, domnilor și domnilor deputeți. Este o onoare să compar în fața Comisiei pentru Control Bugetar al Parlamentului European ca candidat al guvernului spaniol uh, pentru un post în, la Curtea de Conturi Europeană. Ați primit uh, curriculum, curriculum vitae al meu, așadar aș dori doar să subliniez câteva aspecte ale formării mele care mi se par pertinente în legătură cu funcția pe care sper să o uh, primesc la Curtea de Conturi. Am, după ce mi-am terminat studiile de drept, am devenit inspector de, inspector de finanțe, m-am consacrat uh, aspectelor de finanțe publice, m-am uh, specializat în inspecțiile bugetare și în auditul public. Am astfel o viziune completă a, ciclu, a aspectelor legale și ale, asupra practicilor din ciclul bugetar. Responsabilitățile mele ca funcționar în Ministerul uh, Finanțelor Publice uh, s-au axat pe aspecte de aplicare a sistemului de impozitare, în special uh, impozitele pentru companii cu uh, specializarea uh, contabilă și financiară implicită. Am participat la importante reforme uh, fiscale. Mai târziu am studiat, am făcut studii de finanțe publice în Statele Unite cu o bursă a Ministerului Finanțelor și am predat uh, clase, am predat cursuri la Universitatea de Profil. Am, uh, particip, am fost și membru al Tribunalului Economic Administrativ, uh, organ independent, care rezolvă reclamațiile contributorilor la, împotriva actelor abuzive ale administrației fiscale. În 1996 am uh, fost cooptat în cabinetul uh, prim-ministrului. Am uh, început astfel un proces de conciliere, de conciliere și stabilizare bugetară. Am negociat poziția spaniolă în legătură cu perspectivele speciale, perspectivele financiare ale Uniunii în, an, în perioada 2000-2006. Am fost secretar de stat în te- telecomunicații între anul 2000 și 2002, atunci când am uh, uh, dobândit o, o altă viziune asupra bugetului. Din anul 2004 sunt deputat în Camera Deputaților unde activitatea mea a fost uh, centrată pe finanțele publice, ca membru al Comisiei de Finanțe, unde sunt uh, purtătorul de cuvânt în domenii bugetare al grupului meu parlamentar. Sunt de asemenea și membru al Comisiei de Impozite. Am acumulat așadar 25 de ani în serviciul public ca funcționar și uh, deputat. Cred că bazele formației mele uh, mă califică ca expert și mă voi putea achita de atribuțiile pe care trebuie să le întreprindă Curtea de Conturi. Înainte de a încheia, dați-mi voie să vă spun câte ceva despre uh, responsabilitatea și funcția Curții de Conturi. Uh, traversăm o perioadă de criză economică, financi- financiară și bugetară. Cetățenii au foarte multe așteptări și exigențe de la autoritățile publice. Trebuie să ne bazăm pe principiile de bază ale eficienței economice, ale transparenței și responsabilității. Trebuie să evaluăm permanent gestiunea politicilor publice. Curtea de conturi, auditor extern independent, are o contribuție foarte importantă la încrederea cetățenilor în bună gestiune a politicilor publice și fiscale. Vă mulțumesc și vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Vă mulțumesc uh, foarte mult, domnule Tome Muguruza. Dau acum cuvântul doamnei raportor, doamna Ayala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule Tome Muguruza, la Comisia de Control Bugetar. Nu vă invidiez situația oarecum dificilă, pentru că prima dată se întâmplă la Parlamentul European ca un guvern național să numească un candidat care a fost aprobat de către plenul Parlamentului, însă și persoana respectivă avea un profil independent, a făcut o impresie bună, uh, ne-a satisfăcut în ceea ce privește uh, așteptările noastre de independență pentru orice membru al curții de conturi. După aceea, acest membru a fost retras de către, de către guvern și ați fost prezentat dumneavoastră. Adevărul este că dacă vă comparăm cu precedentul dumneavoastră, cu antecedentul dumneavoastră, antecandidatul dumneavoastră, dacă comparăm curriculum vitae, singura diferență este problema independenței. După cum probabil știați. Prima întrebare este dacă puteți să ne explicați de ce a avut loc această schimbare și, bineînțeles, uh, dacă ne puteți spune ce puteți, cum puteți să vă apărați independența. Din punct de vedere obiectiv, dumneavoastră, în momentul actual, dumneavoastră sunteți membru al biroului Partidului Popular din Spania. Bineînțeles că acest, acest lucru nu este o problemă în sine, însă mai mult de jumătate din salariul dumneavoastră este uh, legat uh, de această funcție din biroul Partidului Popular. De asemenea, faceți parte dintr-un think tank uh, care are legături cu Partidul de Guvernământ. Toate acestea sunt elemente în legătură cu care aș, do- aș dori clarificări și de asemenea în legătură cu independența dumneavoastră. De asemenea, ați participat la redactarea ultimelor două programe electorale ale Partidului Popular. Dumneavoastră ați fost un membru extrem de vizibil, ați avut responsabilități pentru partidul dumneavoastră, ați avut responsabilitatea de a dezvolta partidul, programul electoral al Partidului Popular. lucru care a apărut și în presă. De asemenea, dat fiind trecutul dumneavoastră, faptul că ați fost director al Ministerului în direct, directorul în Ministerul Public, că ați predat clase, cursuri la universitate, ați fost printre cei care au participat la schimbarea pen, pentru moneda euro în Spania au existat uh, opinii. Uh, unii, unii spun în presă că uh, antecandidatul dumneavoastră avea un profil prea independent și că guvernul actual a preferat un candidat care să fie mai convenabil din punct de vedere politic, mai apropiat actualei puteri. De asemenea, Uh, Direcția Generală a Băncii BBVA când recunoștea că uh, și dumneavoastră ați recunoscut că bugetul nu fusese tratat corespunzător, însă dumneavoastră ați declarat că uh, nu fusese repuse la dispoziția publicului toate informațiile și că nu ați avut la dispoziție informațiile necesare pentru adoptarea planului de refinanțare. Dacă veți fi ales, transparența va fi un lucru extrem de important pentru Parlamentul European. Și în ultimul rând, o întrebare foarte standard, dar foarte importantă. La sfârșitul chestionarului Parlamentul vă întreabă ce s-ar întâmpla dacă numirea dumneavoastră nu ar fi aprobată de către Parlament. Noi avem obligația de a ne asigura că Parlamentul European, care îi reprezintă în mod direct pe cetățeni, Uh, poate să se exprime în mod obiectiv. Dacă Parlamentul va da un aviz negativ candidaturii dumneavoastră, răspunsul dumneavoastră din chestionar nu este foarte clar. Pre, antecandidatul dumneavoastră a spus că da, dacă Parlamentul se împotrivește numirii mele, mă voi retrage. Dumneavoastră spuneți că veți cere guvernului să uh, regândească numirea dumneavoastră. Ce vreți să spuneți prin această regândire? Nu mi se pare o declarație foarte clară în sensul că veți accepta decizia Parlamentului. Mulțumesc foarte mult, doamnă raportor Ayala Zender pentru întrebările pe care le-ați pus uh, oaspetului nostru. Acum vreau să-l rog pe domnul Muguru să răspundă direct la aceste întrebări din partea raportoarei. Mai întâi, aveți cuvântul. Muchas gracias. Eh. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Și, bine, întrebările pe care mi le-a adresat doamna Ayala Sender sunt numeroase și o să încerc să le răspund în detaliu în ordinea în care mi-au fost puse, bine, asta în măsura în care rămân anumite aspecte neclarificate. O să rog pe doamna, dacă ar mai are întrebări suplimentare, să mi le pune. Am înțeles că, în primul rând, v-ați referit la independența mea, pentru că, în calitate de viitor membru al Curții de Conturi, sigur, dacă voi fi numit membru al Curții de Conturi, bineînțeles, unicul meu angajament ca membru al Curții de Conturi va fi exact față de Curtea de Conturi, care chiar în statutul său cere o dedicație exclusivă pentru, func- ca, sau, mă rog, pentru funcția de membru al Curții și e ceva foarte clar pentru mine și așa vă și acționa și acesta va fi angajamentul pe care mi-l voi asuma. E vorba de o independență de exercițiu care cred eu că în cazul meu, în primul rând, poate fi dovedită de pregătirea, de formarea mea, de uh, curriculum vinte pe care vi l-am prezentat. Funcția un, unei curs de control este o funcție tehnică și se bazează pe o activitate de natură tehnică a serviciilor curții de conturi și pe caracterul profesionist al serviciilor, competența membrilor curții și statutul curții de conturi. Tocmai aceasta doresc, să protejeze independența uh, sa și a membrilor. Formarea mea ca inspector de finanțe al statului, experiența mea în diverse aspecte a aplicării practice, a bugetului, cred că pot să dovedească acest lucru. În al doilea rând, sau poate în primul rând m-ați întrebat sau mi-ați cerut o opinie referitoare la faptul că guvernul, sau mă rog, m-ați întrebat uh, ceva în legătură cu niște împrejurări pe care eu nu le cunosc, pentru că guvernul spaniol a retras o candidatură și a prezentat alta, adică a mea, eu știu că, într-adevăr, a fost o temă controversată. chiar la comisia dumneavoastră, însă eu, sigur, eu nu pot să vorbesc în numele guvernului spaniol. Și nu cred că acesta este scopul prezenței mele astăzi aici, să îmi dau opinie față de altă persoană că dumneavoastră vă întrebați ceva în legătură cu domnul Corona, care este un profesor din Spania pe care respect și pe care îl cunosc de mai bine de 20 de ani. Deci eu ce aș cere comisiei dumneavoastră este să mă judece pentru propria mea experiență, pe baza propriei mele traiectorii profesionale, dar e clar că eu, în poziția asta, eu nu pot să îmi exprim, exprim opinii personale față de alte persoane. Condiția mea de membru al Comitetului Executiv al Partidului Popular din Spania este foarte cunoscută, am și spus asta în chestionar și de asemenea cred că am răspuns foarte clar în chestionar uh, unei întrebări directe care mai apoi uh, am înțeles că există în statutul membrilor uh, curții de conturi. În cazul în care voi fi numit, ca membru al Curții de Conturi. Sigur că uh, mă voi retrage imediat uh, și uh, voi renunța la toate responsabilitățile mele în cadrul Partidului Popular și voi renunța și la condiția mea de deputat al Adunării Naționale din Spania. Sigur, toată experiența mea, toate cunoștințele mele le voi pune la dispoziția curții de conturi și uh, le voi pune în slujba îndeplinirii funcțiilor care îmi vor reveni conform tratatului. Apoi dumneavoastră v-ați referit și la faptul că eu am fost, uh, sunt, sunt pardon, secretar general al unei fundații cu caracter politic. Dar uh, nu este exact. Eu am fost secretar general al acestei fundații între 2000 și 2004 în momentul în care s-a înființat această fundație și a fost vorba de organizarea ei, iar din anul 2004 sunt doar membru obișnuit al conducerii, n-am, n-am responsabilități în gestiune și uh, mi-am delegat puterile mm, unui secretar general și, a unui, și unui director executiv. Da, am fost director al uh, Oficiului pentru Buget al uh, Guvernului între 1998 și 2000. Și am avut onoarea să urmez în acest post profesorului Barea, care este mm, un uh, un universitar, a fost funcționar, secretar de stat, a fost membru al unor institute foarte prestigioase în Spania și ce s-a întâmplat în acel moment a fost că s-a produs o reorganizare a structurii serviciilor de susținere a guvernului în cadrul președinției guvernului. Deci am fost director pentru afaceri, de, pentru afaceri economice și sociale. Bun, exista un birou și mai specializat, uh, al cărui șef era profesor Barea, uh, și rolul său de uh, lider a fost unul hotărător, a spus și dumneavoastră, că în primele momente, începând cu anul 1996, Uh, și apoi după ce s-au îndeplinit obiectivele de aderare la moneda euro în prima fază, până în anul 1998, profesorul Barea a fost o persoană cu o experiență uh, extraordinară și apoi uh, și-a urmat cariera de academician și Uh, apoi s-a produs o reorganizare, iar eu am asumat și eu funcțiile ocupate anterior de domnul profesor Barea. Apoi, m-ați uh, întrebat uh, ce se întâmplă cu secretari, Secretariatul de Stat pentru uh, Telecomunicații și pentru Societatea Informației, că acolo am ocupat o funcție de gestiune. Începând cu anul 2000 și acolo s-a produs o reorganizare în cadrul guvernului spaniol. Pentru prima dată S-a înființat un secretariat de stat, o unitate administrativă care avea ca misiune uh, nu doar uh, reglementarea sectorului de telecomunicații, a internetului, uh, întreg sector audiovizual și în plus avea și misiunea de a coordona în mod orizontal acțiunile tuturor ministerelor pentru a promova societatea informațiilor, a informației Uh, în legătură cu teme importante, cum ar fi administrația publică, guvernarea electronică, sănătatea, educația, implicarea IMM-urilor în societatea informației. Și din acest moment uh, s-au coordonat aceste lucruri printr-un program uh, în care toate resursele provenite din uh, diferite cadre administrative sau medii administrative au fost utilizate împreună în acest scop și noi trebuia sigur să identificăm obiectivele, nu, obiectivele nu întotdeauna și punea în executare, pentru că în ultima instanță, când era vorba de promovarea uh, sănătății electronice, de exemplu, ministrul uh, sănătății avea această sarcină sau probleme de educație legate de internet reveneau Ministerului Educației și așa mai departe. Dar e adevărat că Uh, în legătură cu executarea bugetului într-un an uh, s-a ajuns la 82%, cum spuneați și dumneavoastră, într-adevăr, și și eu am recunoscut acest lucru acum 10 ani, că m-am implicat în dezbaterea politică, dar e important că în acel moment noi am demarat o strategie integrală care apoi s-a și menținut Bine, s-au mai schimbat uh, numele, pentru că e normal să se facă un rebranding atunci când uh, guvernele se schimbă, să se schimbe și denumirile, e normal. Dar continuă să existe această strategie și există în continuare acest uh, secretariat de stat pentru societatea informației. Și în ziua în care utilizarea noilor tehnologii uh, va fi uh, răspândită uh, și cunoscută în mod complet, uh, poate nu va mai fi necesar acest secretariat. Bun, uh, altă întrebare pe care mi-a spus-o. Și anume, faptul că eu am participat la coordonarea programelor electorale ale Partidului Popular. Într-adevăr, din anul 2004 atunci când pentru prima oară am intrat în Parlamentul Spaniei, am fost însărcinat, uh, printre altele, pentru că de asemenea am fost uh, purtător de cuvânt pentru uh, mediul de afaceri, dar mm, am fost însărcinat și cu coordonarea sectorului de programe al partidului meu și de trei ori, într-adevăr, am fost însărcinat cu coordonarea programelor electorale cu care partidul meu s-a prezentat în alegeri. În primul rând și pentru prima dată în 2004 și apoi anul trecut, în 2011, când a trebuit să coordonez un program cadru de susținere a candidaților partidului meu la alegerile locale și la alegerile regionale, și, de asemenea, programul pentru alegerile generale. Și aici doresc doar să vă împărtășesc niște gânduri spontane. Vă spun că un program electoral are mai multe funcții, e vorba de un instrument important de comunicare politică, dar de asemenea pentru cei care sunt implicați în redactarea sa, conferă o, o viziune amplă a, to- a tuturor politicilor publice și eu cred că astfel, cu asta sper că am răspuns tuturor întrebărilor dumneavoastră. Ja, vielen Dank, äh, Herr Tomei Mucuruza. Ja. Mulțumesc foarte mult, domnule Muguruza. Avem foarte multe întrebări și de aceea pentru procedură eu aș zice să limităm în primul rând timpul de vorbire, însă există acum o întrebare suplimentară mai întâi din partea doamnei Aia la Sender. Foarte pe scurt. Da, vă rog. Perdone, președinte, nu, nu... Îmi cer scuze, domnule președinte. Domnul Muguruța nu a răspuns la ultima întrebare. Ce ar face dacă Parlamentul dă un aviz negativ numirii sale? Da, în legătură cu ultima întrebare din chestionar, am spus acolo, sper că Parlamentul mă va susține și că va crede în independența mea. Sunt de asemenea convins că relațiile dintre Curtea de Conturi și Parlament se vor uh, desfășura într-un mediu de încredere dacă Parlamentul nu, nu, nu va da un aviz pozitiv competenței mele profesionale, voi cere guvernului spaniol să uh, regândească numirea mea. Cred că este foarte clar ceea ce am spus și că cred că îmi trebuie susținerea Parlamentului European pentru un membru Uh, pentru a fi membru al Curții de Conturi. Dumneavo- rolul dumneavoastră de uh, organ consultativ este unul foarte important. Tribun- Curtea de Conturi, ca organ tehnic, este și un organ auxiliar al funcției de control a bugetului european și de aceea am spus că voi cere guvernului spaniol să regândească uh, candidatura mea, dacă eu nu întrunesc condițiile necesare, considerate necesare de către Parlament pentru a îndeplini această funcție. Voi cere uh, guvernului spaniol să regândească numirea mea și să numească pe altcineva care să fie mai capabil. Însă eu, direct, nu cred că pot să spun că aș renunța, pentru că nu uh, sunt un candidat care s-a prezentat la un concurs public deschis. Am fost uh, numit conform unei proceduri de către guvernul spaniol. Însă, mie mi se pare uh, esențial mi se pare esențială susținerea Parlamentului European pentru a-mi putea îndeplini funcția. Uh, provin dintr-o țară unde tradiția controlului extern este de așa natură încât uh, chiar Parlamentul uh, Spaniei desemnează membrii Curții de Conturi. De conturi. Uh, Mulțumesc foarte mult. Am următorii colegi care vor să ia cuvântul. Rivellini, Otis, Gaios, Kylakakis und Muldo. Ich schlage vor, dass wir... Eu propun, deci, să luăm uh, mai multe întrebări într-o rundă de întrebări, fiecare întrebare de un minut și jumătate, răspuns de trei minute. Poate că încercăm să respectăm acest, uh, aceste timpuri. Mulțumesc, domnul Odi, mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte să-mi pun întrebarea mea, aș dori să fac un comentariu despre intervenția colegii mele, Ayala Sender, care în timp de 80% a, în timpul intervenției sale, a făcut un fel de proces politic a candidatului pentru a arăta că nu este independent. Dar, Ines, problema este că dumneata nu ești, dumneavoastră nu sunteți independentă, pentru că, pe de o parte, sunteți socialistă spaniolă, și nu puteți să nu faceți politică. În acest dosar ați fi putut să vă păstrați la rolul dumneavoastră de raportor, pentru că altfel e un conflict de interese. Nu știu dacă socialiștii spanioli au înțeles că au pierdut alegerile. Noi poate o să le pierdem în Franța. Nu cred, dar pentru că ar fi prea rău. Dar cred că există o situație în momentul de față care, din păcate, nu poate fi acceptabilă. Îmi pare rău ca această comisie de control bugetar să fie atât de politizată pe o temă în care ar trebui să rămânem foarte tehnici. Stimate domnule Tome Mugruza, vreau să vă pun o întrebare. V-ați pregătit audierea? Știți că avem uh, probleme la Comisia de Control Bugetar? să dezbatem ideea ca șefii de stat eh, și de guverne să semneze o declarație de asigurare în cadrul procedurii de descărcare. Dacă dumneavoastră veți fi numit membru al Curții de Conturi eh, Europene, cum vedeți dumneavoastră relația pe care o veți avea cu curțile de conturi din statele membre? Eu am propus o idee care însă nu se bucură momentan de mare majoritate, dar este poate o idee bună și anume ca în gestiunea partajată, în controlul partajat, deci în fondurile pe care le cogestionăm cu statele membre, să avem uh, un audit uh, comun cu curțile de conturi naționale. Cum vedeți noastră, deci colaborarea între Curtea de Conturi Europeană și Curtea de Conturi uh, la nivel național? pentru că știți că aveți experiență în finanțele publice și probabil că ați avut mult de a face cu Curtea de Conturi din Spania. Mulțumesc. Domnule Odi, aveți uh, cuvântul 3 minute să răspundeți. Mulțumesc foarte mult. În mod clar, atunci când Curtea de Conturi Europeană auditează bugetul comunitar și politicile Uniunii, un, o parte importantă a activităților sale constă în auditarea cheltuielilor instrumentate prin autorități și bugete naționale. Felul în care curțile de conturi naționale sunt responsabile sau nu de auditarea uh, bugetului Uniunii Bineînțeles că curțile de conturi naționale auditează bugetul național. Aici există o suprapunere de atribuții care, după părerea mea, dacă vrem să fim eficienți, ar trebui să fie coordonate Ar trebui să coordonăm eforturile noastre și activitățile pentru a nu exista uh, o redundanță, o dublare a uh, activităților și ca o instituție să poată să aibă încredere în munca unei alte instituții. În definitiv, orice proces de control intern sau extern de către diverse instituții este un proces costisitor, complex, care uh, vizează gestiunea organismului auditat și ar trebui să fie și unul eficient, coordonat prin încrederea de a avea norme comune, regulamente comune și am putea chiar să ajungem la audituri comune. Curtea de Conturi Europeană și curțile naționale dezvoltă aceste idei într-un grup de lucru se elaborează norme, Intosai, Eurosai, în acest sens. Mulțumesc. Acum domnul Rivelini are cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi îngăduiți, uh, aș face o remarcă, și anume faptul că Parlamentul European nu trebuie să mai fie ipocrit. Trebuie să ne gândim mai mult la fond decât la formă. Noi nu trebuie să fim partizani, noi cei care trebuie să luăm decizii. Trebuie să ne punem întrebarea dacă astăzi persoana pe care o evaluăm e capabilă din punct de vedere tehnic, dacă această persoană este onestă, dacă uh, poate fi supusă la presiuni nu putem face o analiză dacă aparține unui partid sau altuia, pentru că pe noi nu mă interesează dacă e membru a unui partid sau dacă e fanul echipei Real Madrid sau fece Barcelona. Pe noi mă interesează dacă, din punct de vedere tehnic, e pregătit să-și facă treaba. Nimeni nu este neutru până la urmă. Dacă trebuie eu să judec un arbitru a meci de fotbal, uh, pe păi mine mă interesează să știu dacă acest arbitru e pregătit tehnic, dacă e persoană cinstită, pentru că nu mă duc să mă uit la uh, analiza preferințelor sale futbolistice, să știm cu cine echipă țină, ține. Noi trebuie să trecem uh, dincolo de această ipocrizie, să judecăm fără partizanat persoana, dacă e tehnic sau nu în stare să joace un rol sau nu. Deci are dreptate colegul Odi noi suntem cei care nu trebuie să fim partizani. Ja, das war jetzt äh, eher eine Stellung. Aceasta a fost mai degrabă o părere, nu? Sau vroiați să spuneți ceva și despre preferințele noastre în fotbal? Eine ironische Frage gewesen. no. <laughs> Kollege Revellini. Äh, ci faccia să se tifa per Real Madrid. Da, spuneți-ne dacă sunteți fan Real Madrid sau Barcelona. Haideți, dacă chiar vreți să pun o întrebare. <laughs> Sie müssen zu dieser Frage nicht Stellung nehmen. Nu trebuie să răspundeți la această întrebare, dar aveți cuvântul dacă doriți. <laughs> Muchas, muchas gracias. Mulțumesc. Da, vă spune că uh, culoarea echipei mele este albă. Adică, mă rog, țin cu Real Madrid, dar uh, acum, uh, în legătură cu ce a spus dumneavoastră, și în legătură cu reprezentanții unei instituții independente, cum sunt multe în uh, țările noastre, dacă ne gândim la tratatul Uniunii Europene sau la propriile noastre Constituții ale statelor membre, până la urmă, independența în exercitarea unei funcții într-un organism independent este dată de formare, de traiectoria profesională și, de asemenea, de capacitatea profesională uh, conferită de propriul statut al instituției. În cariera mea, Neutralitatea mea a fost solicitată, de exemplu, atunci când uh, uh, am fost funcționar public și sunt mândru de faptul că administrația din țara mea este una neutră din punct de vedere politic. Eu am adoptat uh, niște poziții foarte dure și am trecut prin niște examene foarte grele ca să fiu inspector uh, financiar când era ministru domnul Solceada în Spania și ministerul meu mi-a dat o bursă, ca să, o bursă de studii în Statele Unite și domnul Solceaga era ministru și era socialist pe vremea aceea. Dumneavoastră m-ați întrebat de ce, ce anume mă face mai mândru în cariera mea. Păi e, pentru, e faptul că am contribuit la uh, reforma impozitelor sociale, o reformă extraordinară la începutul anul, eh, anilor 90. Eu eh, uh, eram un membru nu cu foarte mare experiență în această echipă, dar cred că am, mi-am făcut treaba foarte bine. Și în calitate de funcționar e clar că întotdeauna aveam obligația să fiu neutru din punct de vedere politic și în acest caz, ca membru al Curții de Conturi, dacă voi fi votat, capacitățile și cunoștințele mele le voi pune în slujba funcției mele, astfel încât să fiu uh, profesionist, uh, independent, uh, așa cum se solicită. Mulțumesc. Doamna Eva Ortiz Firela. Grazie, señor presidente. Bueno... Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule Tome. Cred că curiculum, curiculum vitae al dumneavoastră arată că sunteți extrem de competent. Pe toți ne interesează însă tema independenței dumneavoastră. Ați putea să-mi spuneți cum veți da dovadă de independență dacă au dacă vor apărea, de exemplu, erori comise de către statul care va nominalizat. Vă mulțumesc. Ca membru al Curții de Conturi, angajamentul și obligația mea va fi, conform tratatului Uniunii Europene, obligația mea va fi așadar să acționez cu neutralitate totală, fără a face nicio diferență între un stat sau altul sau o instituție și alta. În cazul în care vor apărea nereguli care afectează Spania, aceste nereguli vor trebui să fie tratate cu, acelea, cu aceeași profesionalitate ca și orice alte nereguli din orice alt stat membru. Orice posibilitate de conflict de interes va putea să fie soluționată de către președintele Curții de Conturi, însă eu insist că angajamentul meu ca membru al Curții de Conturi este pentru instituția uh, în sine, pentru funcția mea și pentru a, și pentru a respecta tratatul Este un angajament impresionant cel pe care și îl asumă membrii Curții de Conturi. Mulțumesc acum colegul Gaier. Dragi colegi, mai întâi și din partea mea o, o remarcă despre această discuție, dacă îmi permiteți. Către domnii Odi și Rivelini, aș vrea să spun următoarele. Trebuie să păstrăm o linie consistentă, consecventă în această argumentație. Vreau să vă amintesc că la discuția despre prima propunere a guvernului spaniol pe care am discutat-o aici acum câteva săptămâni, nu am pus niciodată sub semnul îndoielii competența acestei persoane, colegului nostru. Ceea ce am discutat este dacă propunerea este legitimă sau dacă n-ar trebui să renunțăm la această propunere pentru că între timp guvernul s-a schimbat. Eu constat însă că prima propunere a fost la fel de legitimă ca și propunerea domnului Tome, care, pe care nimeni nu o pune la îndoială, însă majoritatea acestei comisii s-a, a considerat că este cam uh, mult cerut să nu, se, să nu putem să-l audiem pe coleg pentru că s-a schimbat guvernul în Franța în Spania, cer scuze, între timp. De asemenea, am mai discutat și dacă domnul fața ca și nu este poate un spion comunist. De fapt, și atunci nu am pus la îndoială competențele de specialitate ale colegului nostru, dacă vă amintiți. Întrebarea mea se leagă de întrebarea domnului Odi. În Comisia Cocobu avem problema următoare. Avem cote, marge de eroare și cote de eroare foarte Mă, nu știu dacă deranjez pe cineva cu intervenția mea, am impresia că deranjez foarte tare. Poate că am putea să transferăm aceste discuții de afară, spune președintele. Vreau să vă rog ca întâi să punem întrebarea, evaluarea să se facă după aceea. Deci să lăsăm la o parte pozițiile politice și să discutăm aceasta după aceea la reuniunea în camera și acum să evaluăm candidatul ca atare. Vă rog, domnule Gaier. Da, mulțumesc. În Comisia de Control Bugetar, spuneam, avem de-a face cu cote de eroare foarte mari și avem ca obiectiv să scădem aceste marje de eroare. Suntem însă dependenți de cooperarea statelor membre, care de multe ori lasă de dorit. Și situația este în felul următor. Spania este, din păcate, una din țările care are o marjă de eroare foarte mare la uh, desfășurarea fondurilor regionale. Am înțeles de asemenea că problema vine în primul rând din faptul că există o construcție foarte complicată în Spania în ceea ce privește fondurile regionale în colaborarea dintre guvernul central și guvernele regionale. Aceasta este de înțeles, însă aceasta nu poate să să scape guvernul uh, spaniol de obligația de a continua să scadă marjele de eroare. Domnule Tomes, ar putea ca dumneavoastră să vă ocupați de această problemă în Curtea de Conturi. Există, bineînțeles, reguli care încearcă să păstreze independența și să o apere, însă va trebui să adoptați anumite rapoarte și va trebui să vă confruntați cu situația în care rapoartele Curții de Conturi va trebui, vor trebui uh, să fie avizate de către dumneavoastră, câteodată acestea nu vor fi foarte pozitive și va trebui să le acceptați. Care este, de unde vă luați optimismul să spuneți că vreți să interveniți în aceste rapoarte? Nu cred că este cazul. Va trebui însă să știți de unde vine marja de eroare în Spania și cum credeți dumneavoastră de fapt că ar fi contribuția dumneavoastră în calitate de membru al Curții de Conturi pentru a putea scădea marja de eroare a Spaniei. Mulțumesc, domnule Gaia, Vreau să rog toți colegii, din cauza timpului care avansează foarte repede, să se uite la ceas atunci când vorbesc și acum vă dau cuvântul, domnule Muguruza, pentru ca să răspundeți. Sí. Mi obligación... Da, mulțumesc. Obligația mea în calitate de membru al Curții de Conturi va fi, în general, față de Spania, la fel ca față de orice altă țară. Și dacă se comit erori în Spania, după cum s-a întâmplat în trecut, în legătură cu volumul fondurilor care se gestionează și în legătură cu complexitatea uh, procedurilor de aplicare, atunci va trebui să fie semnalate aceste erori. Eu cred că e foarte important ca activitatea mea e să ajute nu doar să se identifice foarte clar zonele bugetului comunitar în care se produc erori și asta uh, înseamnă că se împiedică o recomandare pozitivă în legătură cu descărcarea, ci de asemenea misiunea este să ajutăm, să contribuim ca să nu se producă aceste erori. Sigur, sunt multe cele care trebuie îmbunătățite în gestionarea fondurilor și în efic- eficiența controlelor, atât la nivelul intern al Comisiei, cât și la nivelul statelor membre simplificarea procedurilor, se discută acum noua perioadă bugetară, toate aceste chestiuni ar trebui să aibă o importanță deosebită, pentru că, după cum am spus și în uh, cuvântarea mea inițială, uh, împrejurările acestea excepționale de criză bugetară prin care trecem uh, fac ca și resursele publice, banii publici să fie mai valoroși ca niciodată la nivel comunitar. Eu vă asigur că insist în uh, faptul că toți membrii uh, curții sunt independenți, și provin, bineînțeles că fiecare provine dintr-o țară sau alta, dar eu, angajamentul meu va fi față de instituția pe care o voi reprezenta. Nu voi avea nicio rezervă Eh, nici eh, mentală, nici de alt gen, eh, să acționez împotriva țării mele. Ca membru al Curții de Conturi, interesul meu va fi buna gestionare a bugetului și politicilor Uniunii. Asta spun, de altfel, și pentru că țin foarte mult la această chestiune și în calitate de cetățean spaniol, pentru că știm că este perioada aceasta de criză în care în aceste momente guvernul spaniol uh, Uh, adoptă un nou cadru bugetar de coordonare cu comunitățile autonome și cu entitățile locale, cu organizațiile locale, pentru a consolida mecanismele de control, uh, de austeritate, de stabilitate, care să faciliteze uh, misiunile tuturor, să se producă mai multe erori, nu doar în ce se privește la gestionarea politicilor comunitare, ci și în uh, toate celelalte domenii. Mulțumesc pentru răspuns și pentru că ați respectat timpul. Și acum domnul Schirakakis are cuvântul. Uh, thank you. Uh... Mulțumesc domnule președinte, și mulțumesc uh, pentru prezentarea noastră, domnule Mugurza. Am citit cu atenție CV-ul dumneavoastră. Este unul, într-adevăr, un CV impresionant. Întrebarea reală care se pune este însă cât de independent o să fiți în ceea ce privește afiliația dumneavoastră la partid, afilierea dumneavoastră la partid, pentru că aveți o carieră foarte puternică în rândul, în sânul partidului, pe lângă cariera academică. Deci, dacă îmi permiteți, voi pune trei întrebări specifice și vă rog să îmi răspundeți cât mai uh, la obiect, pentru că voi încerca să-mi evaluez uh, poziția în funcție de aceste răspunsuri. În primul rând, în cariera noastră lungă de auditare, ați avut ocazia să expuneți un caz în care erau implicați persoane care erau conectate cu partidul noastră sau erau membre de partid. A doua întrebare. Ați avut vreodată într-o chestiune de principiu ocazia să fiți uh, public în dezacord cu linia dumneavoastră de partid? Și 3. Puteți să ne dați o, un exemplu de ocazie în care dumneavoastră, în viața dumneavoastră politică, ați simțit că loialitatea noastră față de partid este în conflict cu datoria noastră publică. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, pentru că ați și respectat timpul și pentru întrebări și acum vă dau uh, cuvântul să răspundeți. ver eh, lo que... Așadar, ceea ce mă întrebați dumneavoastră este o reflexie în legătură cu ceea ce înseamnă să fii membru de partid într-o societate democratică atunci când voința democratică a cetățenilor se articulează prin partid. Și dumneavoastră sunteți membri ai unor partide politice Bineînțeles că există profiluri diferite ale unor candidați. Unii au uh, un profil politic, alții nu, unii au avut responsabilitate politică, unii nu. Eu am fost militant în Partidul Popular de aproape 12 ani, din anul 2000 și în timpul vieții mele de implicat în partid, apar în mod constant discrepanțe, conflicte. Mă întrebați dacă a apărut vreo discrepanță între uh, poziția mea și cea a partidului, linia oficială a partidului. Nu mi-aduc aminte să fie existat așa ceva. Dacă am fost implicat în vreun scandal uh, de cor- nu știu dacă vă referiți la corupție, un caz în care să fi fost implicați în trecut sau acum vreun membru al partidului meu, vă spun că nu, în mod foarte clar. De-a lungul traiectoriei mele politice nu am fost afectat de nici o problemă de acest tip. Mă întrebați în chestionar dacă există vreo, vreun dubiu juridic în legătură cu parcursul meu politic și v-am răspuns că nu. Acum sunt membru al organului legislativ, nu sunt membru în executiv, de mai mulți de 10 ani nu mai dețin responsabilități în ceea ce privește gestionarea fondurilor publice și Independența se exercită în timpul funcției. Este o responsabilitate asumată. Nu știu dacă am înțeles bine întrebarea dumneavoastră sau și dacă răspunsurile sunt satisfăcătoare. Dacă uh, aveți nevoie de o clarificare, atunci vă rog să uh, vă stau la dispoziție. Mulțumesc, domnule Tomeu. Am aveți dreptul la o întrebare suplimentară foarte scurtă. Da, domnule Schiragaki. An additional, uh, you... nu, este. Nu, nu este o întrebare suplimentară. Ați răspuns la prim, dacă ați răspuns la primele două întrebări, dacă puteți răspunde și la a treia întrebare. Dacă ne puteți da un exemplu când ați considerat că linia partidului este în conflict cu datoriile dumneavoastră publice. Bitte nu recorda. Nu mi-aduc aminte nici de un asemenea caz. Uh, atunci când apăram poziția partidului ca deputat sau secretar de stat, nu uh, cred că acest lucru a intrat în conflict cu uh, interesele publice. După cum știți, viața internă a, partid, a oricărui partid include dezbateri și diverse poziții. Însă, în mod public, nu. Mulțumesc, mai am trei vorbitori și după aceea ar trebui să încheiem această rundă. Domnul Mulder are cuvântul acum. Mulțumesc, aș vrea să revin asupra răspunsului pe care l-ați dat în scris și pe care l-ați și repetat acum verbal, presupunând că comisia noastră vă respinge candidatura. În acel caz, ați spus că veți cere guvernului uh, spaniol să reconsidere numirea dumneavoastră. Ceea ce este foarte corect, este un răspuns corect. Dar care este consecința acestui fapt? Presupunând că guvernul spaniol va, își va da o opinie indiferent de opinia acestui comisie, Adică va spune că oricum vă vom numi, chiar dacă comisia noastră nu va fi de acord, pentru că conform tratatului vă, se poate așa ceva. Veți accepta această funcție în această situație dacă știți că, de fapt, Comisia din Parlamentul European sau și plenara au fost împotriva dumneavoastră? Ce ați face în această situație? Puteți să preluați această funcție în acest caz cu vot negativ din partea Parlamentului European, din partea Comisiei Cont? Vă mulțumesc, domnule Mulder, pentru această întrebare. Domnule Tome Muguza. Da, cred că asta am spus uh, clar și am răspuns deja în întrebarea la chestionar, din chestionar. Eu cred că uh, independența absolută a Curții de Conturi este prevăzută în tratat. Uh, Curtea, ca organ tehnic, este foarte importantă și pentru responsabilitățile politice tehnice ale Comisiei dumneavoastră. E vorba de controlul nici mai mult, nici mai puțin decât controlul modului în care Comisia și alte instituții comunitare își pun în execuție bugetul și nici mai mult, nici mai puțin decât descărcarea de gestiune a instituțiilor comunitare. Toate astea se fac pe baza raportului anual al Curții de Conturi. Este în acest sens, cred eu, că e fundamental ca membrii curții să se bazeze pe încrederea Comisiei dumneavoastră și a Parlamentului European. Consider că atunci când tratatul spune că Consiliul decide în legătură cu propunerile statelor membre și a, a, are și Parlamentul cuvântul său de spus, nu e un amănunt, e ceva substanțial, pentru că Parlamentul este chemat să conlucreze cu curtea în mod foarte uh, strâns și alte instituții și statele membre, ale statelor membre și de aceea cred că am spus foarte clar eu a solicitat guvernului meu să își reconsidere poziția și să numească alt candidat cu calificări și tra- traiectorie profesională care să merite încrederea Parlamentului. Äh, Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Anderson. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnule președinte, stimați colegi, domnule Tome. Eu am o întrebare în legătură cu activitatea Curții de Conturi grupul meu politic se preocupă foarte mult în legătură cu ce se întâmplă cu economia informală, cu fraudele, cu activitatea cu caracter infracțional, uh, cu banii care ajung în paradisurile fiscale. V-aș întreba Curtea de Conturi, pe care din această activitate s-ar putea concentra ca să combată piața neagră, economia inf- informală și să nu mai fie risipiți banii contribu- contribuabilor, în, să ajungă în paradisurile fiscale. Mulțumesc, doamna Nestaten. Aveți cuvântul acum. Eh, el, el, el Tribunal de Cuentas. Într-adevăr, Curtea de Conturi ca organ de audit extern și independent care examinează bilanțurile în momentul în care identifică fraude, trebuie să le comunice OLAF și instituțiilor competente. Însă, activitatea în sine a Uh, curții de conturi conține metode din care se pot extrage recomandări care să ajung să ducă la o mai bună gestionare a fraudei. În ceea ce privește TVA, există scheme, abuzuri pentru a profita de diferențele transfrontaliere După cum știți, eh, Curtea de Conturi a auditat în repetate rânduri asemenea mecanisme de fraudă în domeniul TVA. În ceea ce privește paradisurile fiscale, aceasta este o adevărată eh, plagă care afectează sistemul economic. Am experiență deja din Spania, în final, însă eu cred că trebuie să consolidăm gestiunea în toate instituțiile europene și în toate statele membre. Este nevoie de un acord politic extrem de hotărât ca la nivelul de G, la nivelul G20 să se hotărască un lucru. Deja a existat o asemenea propunere acum trei ani la Londra, însă, într-adevăr, paradisurile fiscale și utilizarea acestora este un flagel care afectează toate instituțiile și, instituțiile și împotriva căruia trebuie să luptăm cu toții. Mulțumesc și în finalul întrebărilor vreau să dau cuvântul doamnei raportor Ayala Sender. Gracias, presidente. Uh, eh, si... Mulțumesc, domnule președinte. Nu mă așteptam să fie atacată obiectivitatea mea ca raportoare. Nu am dorit în niciun caz să nu fiu obiectivă. Singura recomandare pe care o face tratatul în ceea ce privește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească candidații la Curtea de Conturi este cea referitoare la independen- independență. Candidatul anterior, dumneavoastră, avea un profil extrem de asemănător. Eu am recunoscut că dumneavoastră sunteți un bun profesionist, am recunoscut acest lucru, nu intrăm în asemenea aspecte academice sau administrative Însă, diferenția, diferența foarte importantă pe care am menționat-o uh, și care este importantă și pentru colegii mei este faptul că ați fost uh, nominalizat în mod excepțional în urma unei schimbări de guvern. Ne confruntăm cu o ca situație diferită de cea a celorlalți, celorlalți candidați. Și dumneavoastră ați recunoscut că ați aparținut la, part, la Partidul Popular și că apartenența dumneavoastră politică a fost hotărătoare în nominalizarea dumneavoastră. Uh, V-aș întreba, ă, în ultimul rând, în legătură cu cunoștința, ling- cunoștințele lingvistice, dacă puteți să ne răspundeți într-o limbă care să nu fie spaniola, pentru că pentru a vedea dacă membrii, ceilalți membri ai tribunalului vor putea interacționa cu dumneavoastră într-o limbă uh, care să nu fie spaniola. De asemenea, atunci când ați, v-ați exprimat în legătură cu erorile care ne preocupă pe toți în legătură cu fondurile structurale din statele membre, nu ne referim doar la erori din ultimul exercițiu fiscal ne referim și la perspectivele financiare la care ați participat dumneavoastră, 2000-2006. Așadar, v-aș întreba cum ați rezolva un eventual conflict de interese dacă Curtea de Conturi va identifica erori importante legate de uh, anumite comunități autonome, Andalusia sau Valencia, în perioade care să fi fost uh, din timpul guvernării la care ați participat chiar dumneavoastră personal. Noi susținem uh, diverse profile academice, tehnice, politice chiar. Curtea de conturi este un organ tehnic, însă nu doar tehnic. Cum vă identificați dumneavoastră? Aveți un profil academic, tehnic sau politic? De asemenea, dacă veți fi ales candidat, de ce vă impresionează uh, atât de mult angajamentul pe care trebuie să vi-l asumați uh, în, la Curtea de Conturi? Și dacă îmi puteți răspunde într-o limbă care să nu fie spaniolă. Stimați colegi, am sau au fost puse trei întrebări din partea doamnei raportor. Aș sublinea, aș sublinea o limbă menționată, fondurile structurale și de coeziune, un subiect preferat al comisiei noastre uh, și ne interesează pe toți rezolvarea problemelor legate de aceste fonduri, nu doar în Spania, ci peste tot în Uniunea Europeană. Și, pentru ultima dată, domnul Tome Muguruza. Da, mulțumesc. Știu că ca membru al Curții Europene de Conturi, limba mea cotidiană pe care o voi folosi nu va fi spaniola. Și după cum am uh, spus la după cum am spus înainte, reuniunile obișnuite ale curții sunt fie în germană, în engleză sau în franceză. Deci, franceza mea este foarte rudimentară și în germană nu știu să vorbesc. Deci eu cred că cred că voi putea lucra în engleză și voi putea urmări uh, activitățile curții în engleză. Însă activitatea engleza nu a fost uh, niciodată până acum limba mea uzuală de, pe care am folosit-o la servici, dar voi putea îmbunătăți poate acest aspect. Având în vedere chestiunile tehnice pe care le-ați expus în ceea ce privește dificultățile din Spania, și felul în care autoritățile locale aplică implementarea fondurilor structurale, pot să vă asigur că nu voi face nicio diferență în nicio procedură în ceea ce privește avantajarea Spaniei sau altei țări. Și dacă vreodată va exista vreun, doubt, vreun dubiu, o să înaintez acest dubiu curții și, a, și președintelui curții și cred că statutul uh, curții e foarte clar. mă rugat să vă spun dacă sunt un academician, un tehnocrat sau un uh, politician. E foarte dificil să vă răspund la această întrebare, pentru că am început cariera ca funcționar public și, într-un fel, sunt în continuare un funcționar public. Nu am avut niciodată un venit din uh, activități private, și nu spun că acesta este bine sau rău. Și uh, nu cred că a existat vreun conflict de răspundere. În orice caz, angajamentul meu principal a fost întotdeauna în favoarea funcției publice și am avut diferite funcții înalte în administrația spaniolă și în calitate de uh, deputat în Parlament am uh, putut să-mi exercit în continuare cariera academică. Am fost uh, profesor asociat la Universitatea din Madrid și m-am ocupat de Departamentul de Finanțe de Universitatea Complutense, la Universitatea Complutense. În această perioadă am desfășurat într-adevăr activități academice 2-3 ani ca profesor. Când vorbeați de angajamentul membrului Curții de Conturi uh, în fața Curții de Justiție, trebuie să spun că statutul uh, ofer, conferit de regulament și de către, către membrii curții este unul pe care va trebui să-l respect și ceea ce pot să vă spun este că eu voi participa cu experiența mea, cu cunoștințele mele și expertiza mea și în ceea ce privește independența mea pe viitor, aceasta este o chestiune pe care va trebui să o folosesc zilnic în viața curții, noastre, curții de conturi, ținând cont de principiul independenței și a profesionalismului și de valorile pe care le-a stabilit curtea pentru activitatea sa. Dragi colegi, spune președintele, am avut o audiere foarte intensivă și pot spune în numele întregului comisii, cred, că acum putem considera că această audiere este o parte a unei democrații vii. Vreau să mulțumesc domnului Tome Muguruza, mulțumesc Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, spune domnul Muguruza și mulțumesc membrilor din comisie. So, ladies and gentlemen, dear colleagues, we will now evaluate... Doamnelor și domnilor, dragi colegi, vom evalua acum și vom vota în camera această audiere. Aș vrea să rog pe toată lumea care nu ține uh, de această comisie care nu este deputat în comisie să, par- să părăsească sala pentru ca să putem începe reuniunea în camera cât mai repede. Okay.